Dear colleagues, good afternoon. We can start our meeting. Dragi colegi, dragi colegi, bună ziua. Putem începe reuniunea prin adoptarea ordinii de zi, care este, cred, adoptată. Vă mulțumesc. Am și o comunicare. Coordonatorii de la Comisia Econ au decis la Uh, reuniunea de iulie din anul trecut, să-l invită pe ministrul croat privind un dialog uh, monetar. Am uh, trimis o scrisoare recentă noului ministru ales după alegerile recente și am cerut secretariatul Comisiei ECON să organizeze acest eveniment. Mai multe state membre au participat la acest dialog monetar cu Comisia ECON de la intrarea în vigoare a regulamentului cu cele șase măsuri și uh, dialogul economic de astăzi cu domnul ministru Tsakalatos este al doilea după cel pe care l-am avut în ianuarie cu ministrul din Cipru. Și acum putem trece la singurul punct de pe ordinea de zi, dialogul economic și schimbul de opinii cu ministrul de finanțe al Greciei, domnul Euclid Tsakalotos. Bine ați venit, domnule ministru, la Comisia Econ. Vă mulțumesc pentru că ați acurs invitației noastre. După cum știm cu toții, într-o scrisoare adresată domnului Schulz din luna august, primul ministru Greciei, domnul Tsipras, a cerut o implicare mai puternică a Parlamentului European din punctul de vedere al programului de asistență financiară oferit Greciei. După mai multe deliberări și discuții, conferința președinților a decis să creeze un uh, grup de lucru care discută aspectele financiare, tocmai pentru a permite să avem o, o capacitate sporită când vine vorba de oferirea uh, unui sprijin uh, financiar în contextul mecanismului complex care este deja în vigoare. Săptămâna viitoare se va întâlni pentru prima dată acest grup de lucru Însă astăzi începem de facto activitățile în acest domeniu cu acest important schimb de opinii organizat cu domnul ministru Tsakalotos. Cred că membrii comisiei cred că au primit uh, lista lungă și impresionantă a măsurilor structurale puse deja în aplicare în Grecia, în urma celui de-al treilea acord, program de ajustare între iulie și decembrie anul trecut. După cum știți, reevaluarea a început și ne dorim ca ea să se încheie cât mai repede posibil. Măsurile adoptate în ultima lună au permis plata primei și celei de-a doua tranșe, 60 de miliarde pe de-o parte și o altă tranșă dedicată sectorului bancar. Reevaluarea acum urmează să fie încheiată și urmează să înceapă discutarea reducerii uh, datoriei un aspect deosebit de important. Aș dori să dau cuvântul acum domnului ministru Tsakalotos, după care uh, vom avea mai multe runde de întrebări și răspunsuri. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Îți mulțumesc, Roberto. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru invitația pe care mi-a adresat-o și aș dori să mulțumesc pentru că ați creat acest grup de lucru care va examina programul de ajustare pentru Grecia. Uh, considerăm că avem nevoie de un mediator onest. Din acest grup ar trebui să participe oameni cu opinii diferite, care să aibă perspective diferite și care să permită crearea unui mediator onest care să examineze impactul socioeconomic al programului de ajustare, care să vadă care sunt aspectele pozitive ale funcționării acestui uh, program și Uh, care să aibă rolul de mediator asupra punctelor unde există divergență între instituțiile internaționale și guvernul elen. Vă pot da mai multe exemple. Unul dintre acestea e liberalizarea sectorului laptelui. Noi considerăm că acesta nu va spori competitivitatea, ci va fi doar în uh, avantajul uh, supermarketurilor. Deci, succes și, în, uh, și pentru activitatea acestui grup de lucru și a dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră să vă furnizez orice informații de care va avea nevoie acest grup de lucru. Aș dori să spun câteva lucruri legate de program. De la bun început, după negocierile din uh, vară, guvernul Elen a decis să-și împartă um, abordarea pe trei piloni principali, uh, aspectele pe care le-am convenit, aspectele pe care le-am amânat în vară pentru a fi negociată ulterior și aspectele pe care guvernul elen le va pune în aplicare dincolo de măsurile prevăzute în program. Guvernul elen dorește să introducă un sistem de îngrijire medicală primară. În Grecia nu există sistemul uh, unor uh, doctori de familie, oamenii se pot adresa direct, uh, se pot duce direct la spitale. În legătură cu primul punct, elementele convenite dincolo de negocierile care s-au purtat, considerăm că am lucrat foarte mult începând din vara anului trecut și aveți în fața dumneavoastră lista pe care v-am pus-o la dispoziție și care, dacă am înțeles eu bine, a fost distribuită. Și dacă examinați uh, cifrele, veți vedea că este, acoperit, uh, este acoperită o gamă largă din sectorul financiar până la sectorul agricol, domeniul uh, fiscal și reveni la sistemul financiar. Deci cred că am făcut foarte multe lucruri și, drept urmare, am trecut depășit cu bine prima etapă și a doua imediat după Crăciun și acum suntem în momentul discutării încheierii primei evaluări. Există cinci aspecte principale. Deficitul fiscal și cum putem asigura un surplus primar bugetar de 3,3% până în 2018, reforma veniturilor la buget, reforma sistemului de pensii, situația creditelor neperformante. Nu aș dori să spun prea multe lucruri despre aceste credite neperformante și fondul creat special. Poate uh, vom avea ocazia mai târziu să intrăm în detalii. În ceea ce privește domeniul fiscal, acesta este, acesta este subiectul care a fost cel mai controversat uh, în discuțiile dintre instituții. Când vine vorba de estimarea deficitului fiscal, suntem foarte apropiați de calculele celor trei instituții europene, de, Comis- de Fondul Monetar Internațional, Comisia și Banca Centrală Europeană, dar uh, suntem puțin îndepărtați de estimările Fondului Monetar Internațional. Poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că în vară promisesem să găsim măsuri care să ducă la reducerea suplimentară de 1% din PIB, măsuri uh, legislative adoptate în 2016, dar care să intre în vigoare în 2017 și 2018. Fondul Monetar Internațional ne cere măsuri uh, suplimentare și ne este greu să înțelegem acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care am ajuns la acordul din vară, previziunile pentru economia elenă erau mai uh, negative decât uh, s-a dovedit a fi realitatea. Se vorbea despre minus 1,5 uh, până la 2-2,5% pentru anul 2015. Rezultatul final se va încadra undeva între 0, minus 0,4-0,7. Drept mare. avem mai multe venituri la buget decât se preconizase în vară și acest lucru mulțumită măsurilor de combatere a evaziunii uh, fiscale. Am uh, sporit colectarea uh, TVA-ului, mai ales pe insule. Deci ne este greu să înțelegem de ce ni se cer măsuri suplimentare în situația actuală, ceea ce ar fi foarte dificil din punct de vedere politic și în plus, și mai important, ar fi contraproductiv dintr-o perspectivă economică. Nu ne dorim mai multe măsuri prociclice, tocmai în momentul în care Grecia uh, uh, depășește această perioadă de primă evaluare, uh, se poate aștepta la creșterea consumului intern și la revenirea investițiilor în uh, Grecia. Și ajung astfel la a doua temă, pensiile datorită faptului că Fondul Monetar Internațional consideră că trebuie să facem mai multe, mi se cere să reducem pensiile actuale. Deci nu înseamnă că nu că femeiul nu acceptă că am început o reformă, o reformă profundă a sistemului de pensii. Poate vă aduceți aminte că în vară am început prin a elimina orice formă de iesire la pensie timpurie Acum uh, dorim să comasăm cele 300 de, aproximativ 300 de fonduri de pensii într-un singur fond, ceea ce ar fi dificil în orice stat european, un fond de pensii comun cu norme comune pentru toată lumea, să reducem uh, și să-l uh, transformăm într-un fond sustenabil pe termen mediu. Este vorba de o reformă Uh, foarte uh, radicală și rata de reînlocuire este redusă mai, mare, mai mult pentru uh, cei mai bogați și mai puțin pentru cei săraci, lucru care nu reprezintă o problemă pentru femei, însă femeiul își dorește mai multe măsuri pe partea fiscală, motiv pentru care ne cere să reducem pensiile și mai mult și noi considerăm că acest lucru nu este posibil în situația actuală. femeiul are un argument pertinent așa cum se întâmplă deseori într-o dezbatere, spunând că dacă luăm toate cheltuielile elene pe aspecte sociale, se cheltuiesc prea mulți bani pe pensii în comparație cu alte domenii. Și în acest punct de vedere, femeiul are, are dreptate, pentru că, de exemplu, sărăcia în rândul uh, copiilor este mult mai răspândită decât cea în rândul uh, oamenilor în vârstă. Însă, este foarte uh, dificil să schimbăm această situație într-o recesie atât de profundă. Am făcut o propunere de reformă care să ne garanteze durabilitate pe termen mediu. În acest moment, uh, pensiile um, au un rol foarte important uh, pentru venitul familial. Deci cifrele uh, vehiculate nu, nu oferă realitatea întreagă în ceea ce privește stația din Grecia. Uh, o pensie de 600 de euro din, de pe o insulă din Grecia este folosită pentru a ajuta copilul care nu, care nu are un loc de muncă și pentru a finanța studiile uh, unui alt membru al, uh, uh fami- al uh, familiei. Pe termen lung, uh, pensia nu poate înlocui toate aceste politici de educație și așa mai departe. Însă, noi ne-am angajat să demarăm această reformă structurală. Am efectuat reduceri în ultimii 5 ani, pensiile a fost redusă cu 40% pe parcurs de 12 ori uh, și rebalansarea bugetului social va fi posibilă pe măsură ce depășim această uh, criză pensiile rămânând în același timp o parte importantă a cheltuielilor sociale și alocând mai multe fonduri pentru a combate sărăcia în rândul copiilor și pentru a face al, față altor provocări din domeniul social. Suntem optimiști din acest punct de vedere pentru că avem o serie largă de măsuri destinate combaterii corupției uh, și evaziunii fiscale. În următoarele săptămâni vom propune Parlamentului o lege privind publicarea voluntară, o lege care există în uh, Italia, de exemplu, Ministrul de, Finan- de Finanțe din uh, Renania uh, Westfalia uh, um, ne-a ajutat din acest punct de vedere pentru că aceste legi voluntare nu pot uh, funcționa decât dacă există un set de sancțiuni și de stimulente care să le însoțească. însoțească. Uh, propunem o lege care să stimuleze folosirea uh, cartelor de, de, de credit și a plăților electronice. Pregătim uh, o lege care să combată și traficul de uh, țigarete, care este o problemă specială în Grecia. Deci considerăm că este corect faptul că aceste măsuri parametrice nu sunt luate în calcul în uh, atingerea sau neatingerea surplusului uh, bugetar Însă noi considerăm că și aceste măsuri uh, vor fi benefice, care uh, și ele ne vor permite anumite uh, finanțarea unor măsuri sociale și reducerea în același timp a unor taxe care împiedică creșterea economică. Și aș dori să închei cu o declarație finală. Din strategia guvernului Elen, face parte încheierea acestui proces de reevaluare cât mai repede posibil. Timpul este, timpul este un factor important al acestei strategii. Dacă vom avea întârzieri, um, situația va deveni dificilă din punct de vedere uh, politic. Și din motive economice, această amânare va fi uh, dificilă. Dacă nu vom încheia această etapă, investițiile nu vor veni, creșterea economică nu va, nu va fi atât de mare, nu ne vom atinge obiectivele stabilite și din nou vom reveni la această discuție. Grecia nu își atinge obiectivele stabilite. Deci este foarte important să vă transmit uh, acest uh, mesaj. Nu avem la dispoziție uh, timp, uh, o, o eternitate. A trecut deja o lună de când uh, ar fi trebuit să încheiem această etapă, ceea ce a, uh, reprezintă o mare amenințare pentru programul din uh, Grecia și toate aceste lucruri se întâmplă din motive pe care eu nu le pot înțelege nici din calitatea mea de om de știință în domeniul economiei și nici din calitatea mea de ministru de finanțe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și mie mi se pare greu de înțeles cum uh, nu reușim să ne mișcăm, deși toate instituțiile europene par să fie de acord în privința situației și a măsurilor de luat în Grecia. Sperăm ca femeiul să fie mai rezonabil. Începe domnul Crițos de la PPE. 5 minute pentru întrebare și răspuns. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea foarte interesantă. Am uh, două întrebări. Inevitabil una se referă la pensii. Știm cu toții care este poziția femeiului, știm că sunt foarte duri, dar uh, guvernatorul Băncii central, Centrale din Grecia are aceeași abordare, spunând că pensiile vor trebui reduse în viitorul apropiat și știm că aceasta este și poziția unora dintre instituțiile europene. Ați fi pregătit la un compromis ca să deblocați situația aceasta și credeți că prin un compromis s-ar putea ajunge la evoluții pozitive, cum ar fi restructurarea datoriei? Așadar, prima mea întrebare este, aveți o propunere de compromis privind pensiile? A doua întrebare se referă la investiții. Domnul Provopulos, care era la cârma băncii Greciei înainte, spunea că investițiile trebuie să ajungă de la 11-12% din PIB, cât sunt acum, la peste 22% din PIB, și anume nivelul dinainte de criză. Numai așa se va putea realiza creșterea economică și ne vom putea plăti datoriile. De asemenea, a spus că economiile interne nu sunt suficiente și că e nevoie de capital extern. Credeți că putem face acest lucru? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește pensiile, cred că am acoperit subiectul. Noi avem angajamentul de a respecta promisiunea făcută în vară. Atunci am spus că, lăsând la o parte aspectele structurale legate de sustenabilitate, că trebuie să avem obiectivul ca din 2016 încolo să câștigăm câte un procent uh, pe an la PIB. Noi avem impresia că deja am făcut un compromis. Și din motivele explicate, nu cred că e cazul să facem un compromis și mai mare, mai ales că ne aflăm la final de recesiune, mai ales că am avut 11 reduceri. Dar uh, unele dintre cifrele pe care le-au uh, menționat uh, Paul Thompson și guvernatorul Băncii Greciei sunt greșite. Deci Paul Thompson a spus uh, că Germania folosește 2% pentru transferuri la guvern și Grecia 10%. Mai corect ar fi 10% pentru Grecia și 7% pentru Germania, dacă socotim toate instrumentele și contribuția econom economiei în ceea ce privește transferurile și în ceea ce privește finanțarea tripartită a sistemului de pensii. Și chiar și această cifră uh, tot ă, este înșelătoare, pentru că am redus cheltuielile pe pensii, dar când venitul ți-a, ți-a scăzut cu 25% în 5 ani, evident că pe total pare că cheltuiești mai mult pe pensii, deși nu este așa. Așa pare pentru că a scăzut atât de mult creșterea și venitul. Deci, la sfârșit, dacă păstrăm acest aspect structural, cred că multe din cifrele pe care le vedeți vor fi corectate. În ceea ce privește investițiile, am uh, avut foarte multe inițiative și ce vrem să facem ca să nu reinventăm roata este să încercăm să uh, împrumutăm expertiză de la cei care se pricep, atât în ceea ce privește recapitalizarea băncilor, cât și în ceea ce privește strategia de dezvoltare să profităm nu doar de asistența tehnică a Comisiei Europene, ci și de cea a BERD, a BEI și așa mai departe. Pentru că uh, știți că vom avea uh, investiții, dar nu vom avea o casă de investiții, ci împreună cu BEI și cu BERD vom uh, face rost de bani ca să finanțăm proiecte de energie regenerabile și așa mai departe. Avem și o bancă de dezvoltare de stat unde discutăm noi legi de investiții ca să avem condiții egale uh, și stabile pentru toți investitorii. Noi am înțeles, e clar că investitorii privați nu uh, sunt foarte atrași de fiscalitatea pronunțată, și e foarte important să scădem impozitele să, și să facem acest lucru la modul previzibil, ca investitorii să aibă fiabilitate. Și uh, asta este important, să folosim expertiza străină și sunt foarte optimist, mult mai optimist decât domnul Provopulos. Eu cred că putem atrage investiții dacă terminăm la timp prima revizie și dacă se vede că programele au succes. După PSI, acum câțiva ani, am citit în Financial Times o săptămână mai târziu că aceasta nu este o soluție permanentă. Eu aș vrea ca după prima revizuire, după ce se termină prima revizie și după ce avem un acord, eu vreau să citesc în Financial Times la o săptămână după aceea că s-a găsit o soluție bună, că nu se trage de timp, și că nu e niciun motiv ca investitorii să nu se întoarcă, de ce depunătorii nu trebuie să-și țină banii la bănci și consumatorii să nu consume. Mulțumesc, Udo Bulman. Domnule ministru Tsakalotos, cred că toți cei din această sală cunosc foarte bine luptele din trecut. Cunoaștem uh, dilema actuală Trebuie să ne uităm la uh, numerele mari de refugiați de la frontierele noastre ca să ne dăm seama, dar vreau să vorbesc cu dumneavoastră două minute și jumătate despre perspectivele de viitor ale unei economii elene moderne. Vă rog să ne spuneți pe ce puncte forte doriți să uh, vă clădiți strategia. Știm cu toții că există cercuri vicioase. Vă rog să ne spuneți um, despre niște cercuri virtuoase. Ce ar fi bine să faceți, ce obstacole vedeți în calea creării de ocupare și creștere și de ce ați avea nevoie din partea instituțiilor ca sprijin ca să depășiți aceste obstacole. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Primul răspuns nu se referă la economie. Primul răspuns se referă la administrația publică pentru că guvernul meu are sentimentul că dacă nu putem reforma administrația publică, atunci am adoptat legea de a depolitiza administrația publică uh, degeaba. Dacă nu reformăm administrația publică, toate instituțiile pe care le-am menționat, Banca de Investiții, Fondul de Privatizare, Fondul de Investiții, noile legi, nimic nu va funcționa, pentru că avem nevoie de o administrație publică modernă care să se îndepărteze de politica clientelară, uh, de pile, cunoștințe și relații. Este o cerință foarte importantă, o precondiție foarte importantă, pentru că investitorii au nevoie de siguranță și previzibilitate în domeniul impozitării, dar și în ceea ce privește regulile jocului. Și trebuie să existe tratament echitabil între investitori. Așadar, dacă mă întrebați care este principala provocare pentru cetățeni și pentru guvern, eu aș spune că este reforma administrației publice, pentru binele economiei, dar și al cetățenilor. Pentru ca cetățenii să poată să aibă încredere în acele instituții care trebuie să facă ordine în economie, care trebuie să stimuleze sinergiile necesare. Dacă nu avem o administrație publică în care să putem avea încredere, uh, nu reușim nimic. Deci acesta este primul meu răspuns în legătură cu uh, unde aș vrea să fie Grecia peste trei ani. În al doilea rând, avem nevoie de o strategie de dezvoltare. Am spus înainte de această criză, modelul de dezvoltare al Greciei era greșit și am fi avut probleme oricum. I-am spus uh, și lui Șoeble de altfel că uh, în, eu am scris încă dinainte, din timpul crizei, că chiar dacă ni se șterge toată datoria și nu facem alte schimbări, tot am avea probleme dacă nu uh, reușim să ne modernizăm economia. Așadar, e foarte important să ne folosim um, baza de competențe. De exemplu, în Grecia suntem pe locul 1 sau doi um, în Uniunea Europeană la număr de studenți la master și doctorat raportat la populație. În uh, cei 10 ani dinainte de criză, unul din domeniile cu creșterea cea mai rapidă era uh, exportul de software în Balcani. Sigur, e o bază mică, dar uh, e foarte, foarte important, pentru că uh, înainte s-a investit prea mult în proiecte false de ochii lumii, pro poduri imense, porturi imense și așa mai departe. Grecia are altele de făcut, ar putea să-și uh, actualizeze agricultura, uh, să vândă, cred că ați fost uh, cu toții în Grecia la hotel la un moment dat și ați văzut la micul dejun brânză, brânzetul ca de plastic și șuncă ca de plastic. Asta trebuie să dispară pentru că există cooperative care produc brânze artizanale foarte delicioase și uh, dacă le-am putea pune pe piață, dacă le-am putea promova, atunci când vă întoarceți, de exemplu, acasă în Germania, din vacanță în Grecia, o să vă gândiți la brânza aceea și o să vreți să o cumpărați și acolo. Deci sunt domenii unde putem avea avantaje. Agricultura este unul dintre acestea. Energia, sursele regenerabile de energie. Și uh, în al treilea rând, uh, domeniul IT, pe care trebuie să-l luăm foarte în serios și cred că știți uh, că avem o mare problemă legată de exodul creierelor. Avem mulți studenți care pleacă, pleacă și nu se mai întorc. Deci dacă ameliorăm administrația publică și revin investițiile, atunci putem avea perspective ca Grecia să devină o economie modernă în 3-4 ani. Mulțumesc, Bernd Luke. Herr Minister, Domnule ministru, bună ziua, o să vorbesc germană. Ich äh, begrüße Sie erstmal sehr herzlich im Ausschuss und Vreau să vă salut uh, călduros, la bun venit la comisia noastră și vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte precisă și uh, informativă pe care ne-ați ținut-o. Nu întotdeauna beneficiem de un asemenea tratament din partea altor invitați, deci uh, salut uh, prezentarea dumneavoastră. Apoi, vreau să vă spun că prezentarea, introducerea dumneavoastră nu m-a convins 100% și unor chiar a prezentat anumite probleme. Dacă aș putea să subliniez anumite cifre, în Grecia sunt aproximativ 3 milioane de uh, pensionari, 1,5 milioane de uh, șomeri și cam 700 de mii uh, angajați în aparatul de stat. Uh, Iată cam 5 milioane de oameni care trebuie să fie uh, susținuți de 2,7 milioane de lucrători uh, în activitate și sigur că orice lucrător trebuie să își hrănească și familia și dependenții care sunt uneori pensionari uh, sau funcționari sau șomeri. Eu nu văd cum se poate rezolva această problemă altfel decât printr-o creștere enormă în sectorul privat. Și, într-adevăr, când avem doar 2,7 milioane de lucrători activi și uh, o cifră de 1,5 milioane de șomeri, ar fi nevoie de o creștere de 50% pe an ca să fie sustenabil. Eu nu pot imagina de unde ar putea apărea o asemenea creștere în următorii ani ca să se ajungă la o ocupare de plină și la o depășire a problemelor economice. Și aici mă leg de întrebarea domnului Bulman. Cum vă închipuiți dumneavoastră viitorul? Cum credeți că veți putea avea succes? Ați spus că o administrație modernă ar fi suficientă. Nu știu dacă e chiar așa. Nici uh, Uh, micile progrese făcute în anumite sectoare. Cred că aveți nevoie de un alt potențial pentru uh, ca Grecia să facă progres și e nevoie de un master plan. Well, um... Puteți uh, să mă invitați din nou aici peste două luni? Pentru că trebuia să se întâmple în martie, însă programul este amânat ce rămânem puțin în urmă, pentru, dar uh, va trebui să prezentăm instituțiilor strategia noastră de dezvoltare. Intre în memorandum să prezentăm această strategie. După cum știți, nu știu dacă cunoașteți, de fapt, fabula lui Esop cu vulpea care știe multe și ariciul care știe un singur lucru. Eu cred că grecii trebuie să fie niște vulpi și nu niște arici. Deci nu există un singur răspuns la întrebarea dumneavoastră. Sigur că există chestiuni foarte importante legate de lichidități, mai ales pentru IMM-uri, așadar o mare, parte a, o mare parte a strategiei noastre are legătură cu creditele neperformante și reducerea acestora ca să nu avem bănci zombi în care dau împrumuturi. De asemenea, trebuie să creăm bănci nesistemice, asta intră tot în strategia noastră, ca să avem uh, și în Atena un fel de case de economii și BERD ne este interesată să ne ajute să creăm un fel de bănci cooperative. Vă amintiți că în Germania, după criză, Deutsche Bank și în Franța, băncile sistemice au, uh, dat, au acordat împrumuturi prociclice, deci au împrumutat foarte mulți bani în vremurile bune, când au venit vremuri, când au venit vremuri grele, au redus împrumuturile. Dar în Germania, șpacase, casele de economie au dat împrumuturi contraciclic. Deci, uh, do, rata dobânzii în sistemul financiar e foarte importantă și nu uitați că dacă Grecia iese din program, va reuși să se implice chiar și în relaxarea cantitativă. Sunt lucruri care trebuie făcute în Europa. Haideți să uităm, să uităm o clipă că, că Grecia există, să ne gândim doar la Portugalia și Italia și Spania. Sistemul monetar este nefuncțional în Europa. Sistemul de transmitere monetar uh, nu merge bine. Și dacă BCE are o politică monetară de reducere a dobânzii, asta s-ar putea să nu ajungă până la IMM-urile portugheze sau spaniole. Uh, sunt foarte multe de făcut la nivel european, sunt foarte multe de făcut în legătură cu Grecia, am menționat investițiile, am vorbit despre IMM-uri și am vorbit și despre sistemul financiar și despre administrația publică. Nu există un răspuns unic la întrebarea dumneavoastră și cred că toate aceste elemente vor fi în strategia de dezvoltare pe care o vom discuta cu instituțiile în următoarele două luni. Thank you, Marisa. Mulțumesc, Mariza Matias. Obrigada, presidente. Obrigada, senhor ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc că ați venit, mulțumesc pentru clarificări. S-a menționat uh, subiectul refugiaților deja. Însă eu aș vrea să vorbesc despre faptul că autoritățile elene au făcut eforturi enorme. E probabil țara care a făcut cele mai multe eforturi în legătură cu criza refugiaților în Europa. Și v-aș ruga să ne dați mai multe informații pe această temă. Să ne spuneți ce s-a schimbat în privința cheltuielilor publice ca să uh, reușiți să reacționați și să aveți o reacție umanitară la criza refugiaților. Și în al doilea rând, aș vrea să știu dacă acest subiect va da o marjă de manevră la negocieri cu instituțiile troicăi în ceea ce privește schimbarea condițiilor din acord, includerea de mai mare flexibilitate, atingerea obiectivelor sau dacă nu s-a întâmplat așa. Știm că instituțiile sunt arbitrare de multe ori în acordarea de flexibilitate și aș vrea să știu dacă eforturile uh, făcute de autoritățile elene au uh, avut un efect în ceea ce privește uh, sporirea flexibilității, în ce privește condițiile acordului. Thank you also. Mulțumesc și eu pentru întrebare. Am să o iau în ordine inversă ca să vă răspund, și anume la, în legătură cu cum au fost afectate negocierile. Sincer, sunt, eu sunt oripilat de faptul că lucrurile nu au mers mai repede, pentru că mi se pare că foarte mulți actori doreau ca lucrurile să meargă. Și de asta sunt optimist până la urmă, cred că o să meargă, pentru că sunt foarte mulți actori care vor să le facă să meargă. Noi nu cerem ca obiectivele programului să fie modificate din cauza crizei refugiaților. Și spunem asta cât se poate de clar. Ce am spus noi este că dacă nu atingem un obiectiv expost pentru că am avut cheltuieli mai mari legate de criza refugiaților, ar trebui să se țină cont de acest lucru. Și cred că e o abordare cu totul diferită și se poate imagina că s-ar întâmpla pe măsură ce evoluează criza. Sigur că guvernul elen și cred că și poporul elen au arătat uh, respect nu pentru valorile grecești, atât cât pentru valorile europene în susținerea refugiaților și a dreptului lor la azil. Și luând această decizie, cred că am fost foarte susținuți în Grecia și suntem foarte mândri de acest lucru. Ce sper eu este ca solidaritatea să se răspândească, nu doar să ajungă la modul în care alte state tratează criza refugiaților, ci și la modul în care tratează alte subiecte. Și uh, mă tem de un lucru și anume că unele state nu își dau seama cât de periculos este pentru întregul proiect european dacă noi la aceste subiecte importante încercăm de fapt să oferim soluții naționale la probleme naționale. Pentru că dacă ăsta este drumul pe care o apucăm, atunci uh, fiecare se va întoarce cu spatele și fiecare se va spăla pe mâini și va spune că nu-i treaba lui. Acum uh, suntem uh, într-o situație intermediară, criza crește, am făcut tot ce am putut pentru hotspot-uri, avem um, zone unde putem primi refugiați, dar uh, de multe ori ei sunt disperați să plece mai departe, deși noi le oferim cazare, unor chiar în corturi, le punem la dispoziție facilități, ei vor neapărat să plece înspre nord. Și nu e ușor. Cred că mulți uh, dintre dumneavoastră au fost pe insulele grecești. Ideea că am putea opri, opri fluxurile celor care vin acolo mm, devine clar imposibilă, numai dacă ne uităm pe hartă. E absolut evident că e o situație imposibilă. Mă bucur că răspunde și comisia. Uneori uh, primim banii cam la mult timp după ce i-am cheltuit de fapt și fluxul de lichidități nu merge foarte bine, ceea ce e păcat că nu e ca și cum noi avem uh, pe undeva lichidități uh, nefolosite. Deci presiunea e mare, dar dacă o luăm pe o cale greșită, va deveni o situație de nesuportat în Grecia. Dacă închidem frontierele permanent, dacă nu găsim o soluție europeană, atunci va fi foarte greu pentru Grecia și pentru că cheltuielile sociale pentru chestiuni umanitare, pentru poporul elen, sunt foarte reduse. Închipuiți-vă cum se înscrie acest lucru în uh, politica de uh, extremă dreaptă și uh, cum se leagă cu xenofobia. Acel gen de partide pot să spună foarte ușor în această situație, ia uitați-vă la ei cum îi hrănesc pe imigranți în loc să-i hrănească pe ei noștri. Dar avem mare potențial dacă europenii pot să găsească o abordare bazată pe solidaritate, care a fost de fapt ideea de bază a părinților fondatori ai UE. Mulțumesc, domnul Urtasun de la Verzi. Yeah. Yeah, dear minister, thank Domnule ministru, mulțumesc pentru prezență, aici sunt. Și nouă ni se pare greu să explicăm de ce uh, fondul uh, mecanismul european de uh, solidaritate cere noi fonduri suplimentare, chiar, deci tot ce se întâmplă în domeniul consolidării fiscale și mm, s-au uh, înregistrat progrese. Deci am dorit să ne explicați uh, de ce cereți uh, din nou fonduri de Mecanismul European de Solidaritate și aș mai avea încă două întrebări, domnule ministru, în legătură cu reformele pe care le-ați menționat. În primul rând, această uh, Uh, bază de dată care să uh, facă o comparație între declarațiile fiscale ale cetățenilor și veniturile uh, care pleacă din Grecia. Cred că este o inițiativă foarte bună, ar trebui să fie copiată și de către alte state membre, dar din câte am înțeles, această dată nu este, da, bază de date nu este funcțională, deci am dorit să știm când va fi cu adevărat funcțională și am dorit să știm și dacă constatați că există fraudă fiscală și așa mai departe, evaziune fiscală, dacă luați uh, măsuri, pentru că există o comisie care se ocupă tocmai de acest uh, aspect la Parlament. În ceea ce privește cele 25 de miliarde pentru capitalizarea băncilor, uh, calculul a fost făcut pe vară, deci cu ocazia negocierilor, ori, dacă nu mă înșel, a scăzut suma la 4,5 miliarde. Bineînțeles că uh, Uh, am dorit să știm care a fost uh, raționamentul Troicii, de ce inițial s-a făcut, uh, s-a ajuns la acest rezultat de 25 de miliarde Uh, la sfârșitul anului 2014, începutul 2015, au fost uh, testele de stres uh, pentru bănci, poate de aceea. Și aș dori să știu dacă această schimbare a cifrei are un impact asupra evaluării cu privire la sustenabilitate și apoi cu consolidarea fiscală care s-a făcut, totuși pornind de la această cifră inițială de 25 de miliarde de euro. Deci aș dori să știu dacă impactul schimbării acestei cifre este mare. În ce privește cei 25 de miliarde de euro, această cifră a sosit de la o dezbatere cu uh, Troica și cu vce ul Băncile trebuiau să primească această uh, cifră. Depinde totuși dacă te uiți, cum te uiți la, la pahar, dacă vezi partea plină sau goală a paharului. Uh, dacă vezi partea plină, uh, vă dați seama, sau ne putem da seama că am, am calculat corect această, acest surplus Uh, putea fi folosit ca un uh, tampon. Dar dacă ești uh, pesimist, s-ar putea să spui că lucrurile se înrăutățesc, pentru că dacă le spui grecilor că capitalizarea este de 25 sau 27 de miliarde de euro, nu se știe care este valoarea exactă a acțiunilor. Dar bineînțeles că de când s-a schimbat această Uh, cifre, Deci, având în vedere că fondul pentru pensii s-a bazat pe 50 de miliarde de euro, 25, la, 25 uh, de miliarde de la bani și 25 de miliarde de alte, din alte surse, bineînțeles că va trebui să vedem uh, care este impactul. Dar, în orice caz, uh, în dezbatere a existat uh, uh, bună credință. În ce privește dezbaterea fiscală, întrebarea pe care mi-ați pus-o vizează uh, fonduri care au uh, fost uh, scoase din Grecia Uh, și care au, fost, au făcut obiectul unor transferuri bancare. Și noi uh, am făcut o comparație între aceste uh, tranzacții și declarațiile fiscale ale cetățenilor respectivi. Dar problema este că e vorba de acțiuni punctuale. Roberto, de exemplu, să zicem, luăm un exemplu, a avut un milion de euro într-un banc grecească, după aceea a făcut un transfer pe altă bancă și după aceea a scos banii și i-a trimis în Europa. E foarte important uh, să înțelegem că e vorba doar de un milion de euro și nu de 3 milioane de euro și e foarte greu să urmărim toate aceste tranzacții financiare simultane. Am avem un uh, nou program informatic și sperăm să uh, ducă la rezultate concrete. În ce privește negocierile și femeiul, uh, am avut impresia că erau uh, doi uh, căpcăuni și Grecia cu o antilopă încerca să evite, să facă zigzag între cei doi căpcăuni. Um, femeiul spuneau că aceste obiective sunt prea stricte, trebuie să ne axăm mai degrabă pe plata datoriei. Dar dacă Europa ar fi uh, hotărât o rezoluție comună a datoriei și a programului, ar fi fost altceva, dar Eurogrupul a spus că în primul rând trebuie să aibă o primă evaluare și după aceea uh, dezbaterea, noi suportăm uh, presiunea. Femeiul nu exercită presiunea asupra europenilor pentru că noi trebuie să reducem datoria. Dar, având în vedere situația aceasta, trebuie să ne ținem promisiunile de pe vară. Și, până la urmă, cred că și femeiul ar trebui să, uh, o, o, să, să asigure, să exercite presiunea asupra europenilor ca și ei să-și țină promisiunile. Mulțumesc, uh, Tom van den Calderare, din partea PP. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. În calitate de eurodeputat, mă îngrijorează uh, Uh, perspectivele de uh, evoluție pentru tinerii din Grecia. În memorandumul pe care guvernul dumneavoastră l-a încheiat în august s-a convenit să se modernizeze și să se uh, extindă pregătirea profesională și unul dintre rezultatele cele mai importante până în 2015 era un cadru modern pentru această formare profesională și pentru ucenicie fără un astfel de cadru modern, cei 330 de milioane de euro nu puteau fi uh, alocați din Fondul Social European. Ați putea să îmi explicați de ce guvernul european încă nu a înfăptuit aceste reforme și care sunt uh, intențiile dumneavoastră în acest domeniu. Și aș mai avea o întrebare în ceea ce privește programul de privatizare. Recunosc că nu e ușor, dar am înțeles că în pofida obstacolelor. El încă funcționează, dar din câte am înțeles există încă intervenții publice în uh, licitațiile publice. Există astfel de intervenții, deci avem motive de îngrijorare în ce privește o eventuală intervenție politică în aceste, uh, în aceste licitații și dacă nu, să-mi spuneți uh, cum stau lucrurile. O să încep cu a doua întrebare și în legătură cu prima întrebare, promit să vă trimit uh, răspunsul uh, în scris. Uh, nu știu ce s-a întâmplat cu acest cadru legat de pregătirea profesională. În astfel de împrejurări, eu cred că trebuie mai bine să fii cinstit și să nu uh, spui inexactități. În ceea ce privește privatizarea și uh, imixtiunea publică, guvernul grec uh, Uh, consideră că avem de-a face cu uh, povestea copilului cu uh, apa din cadă. Deci care ar fi apa? Roberto nu ne place, să zicem îl punem pe Euclid în această funcție. Deci aceasta este, e modul de a face politică în Grecia de vremuri memoriale încoace. Și noi am încercat să facem reforma administrației publice, dar mai există și o problemă legată de politici de felul în care guvernul își exercită influența prin aceste politici. De exemplu, eu nu am niciun fel de interes ca băncile care urmează să fie privatizate să numească un director uh, sau un patron, dar eu am interesul ca aceste bănci să aibă un comportament uh, corect în Grecia. Deci, uh, dacă mă întrebați dacă încercăm să influențăm băncile comerciale care trebuie să dea credite IMM-urilor, uh, eu cred că da, e bine să influențăm băncile în această direcție. La fel și în ceea ce privește autoritatea cu privire la veniturile independente. Uh, ar fi trebuit să spun, să fi spus acest lucru mm, înainte, deci e un proiect, e un proiect pentru noi. Persoana numită mm, mm, a fost un comitet internațional, a fost, a fost o listă cu trei candidați. Cu ochii închiși aș fi putut alege pe oricare dintre ei. Toți erau foarte buni și avem o relație profesională foarte bine. Nu trebuie să-i spun ce trebuie să facă, la ce să se uite și așa mai departe, dar avem un comitet în care discutăm uh, politicile și felul în care cooperăm. Deci aceasta este diferența pe care trebuie să o facem. În ceea ce privește fondul, fondul de privatizare, la el mă refer. Acest fond va avea mai multe active, atât uh, imobiliare, uh, dar și uh, de la întreprinderile publice, întreprinderile de stat. Dacă avem o, o companie de stat care ar urma să fie privatizată, dar nici măcar așa, dacă ar crește valoarea fondului, e foarte important să avem mecanisme uh, prin care uh, să garantăm că politicile naționale în domeniul energiei sunt respectate. De exemplu, pentru Compania Națională de Electricitate am avut doi experți francezi care au venit cu idei noi care ne-au spus cum putem să uh, eliminăm uh, intervenția politică, dar am avut și o dezbatere mai amplă în legătură cu direcția de politici pe care trebuie să o abordăm. Deci aș putea să spun că pentru guvernul grec este foarte important este să facem uh, diferența între interferența politică în sens negativ și politicile văzute în sens pozitiv. Uh, sperăm să avem în continuare organe, comitete de cooperare, să avem uh, comitete, de exemplu, de uh, soluționare a, a problemelor, să facem, să încre, încrem uh, sau să încurajăm parteneriatele între sistemul public și privat și asta ne interesează. Și promit să vă trimit răspunsul la cealaltă întrebare. Mulțumesc, Alfred Sand, din partea socialiștilor. Uh, în ceea ce privește programul de austeritate, uh, unul dintre rezultatele acestui program este că duce la sărăcirea populației, uh, mai ales cu venituri modeste și a clasei de, sau păturii de mijloc. Apoi pune în pericol stabilitatea familiilor, tocmai datorită restructurării pensiilor. Ați vorbit despre investiții străine și investiții străine directe. Uh, înainte ca guvernul acesta să intre, să-și preia mandatul, în timpul mandatului precedent, când ni se spunea că uh, situația evoluează pozitivă, s-a arătat că investițiile directe au crescut cu 3,2 miliarde între 2014 și 2011 uh, și 2013. Procentul de PIB ale investițiilor străine directe a crescut de la, a scăzut de la 9,8 la 8,5. Investițiile în tehnologiile verzi între 2013 și 2014 au scăzut de la 36% în 2013 la, 2000, la 22 în 2014. Care sunt măsurile pe care le adoptați pentru a spori competitivitatea în Grecia? și aș putea să ne mai dați informații mai concrete în legătură cu intențiile pe care le aveți sau care este direcția pe care intenționați să o luați în ce privește uh, privatizările, pentru că privatizările vor duce la o scădere a locurilor de muncă. Care sunt sectoarele pe care le veți uh, încuraja și ce veți face tocmai pentru a încuraja competitivitatea în acest uh, context de devaluare internă, care este foarte greu de suportat pentru economie? Au fost foarte multe întrebări în întrebarea dumneavoastră și puțin trei minute. Da, președintele spune mai, mai primiți un minut pentru răspuns. Aveți dreptate în ce privește competitivitatea. Gândiți-vă, de exemplu, la programele de ajustare uh, pentru reformele structurale uh, de care se ocupă femeiul. Deci se începe cu structurarea datoriei, apoi se continuă cu devaluarea și după aceea se lansează programul. Uh, Grecia a avut o, un program care, mm, în care nu uh, s-a restructurat datoria și nu a existat niciun uh, fenomen de devaluare pentru că Grecia face parte din zona euro. Diferențele de ideologie față de uh, guvernul precedent uh, sunt foarte mari, dar în orice caz uh, trebuie să recunoaștem că este o situație foarte dificilă. E greu să ieși uh, din criză într-o astfel de situație și să atragi investiții mm, Grexitul nu a părăsit niciodată agenda. Deci uh, asta este o parte din răspunsul meu în ce privește investițiile străine directe. Deci investitorilor le e teamă, nu investesc. Și de aceea cred că una dintre soluții este să sporim, să, investi- să, să uh, înlesnim cât mai mult uh, investițiile. Dacă Uh, avem o uh, predictibilitate până în 2017, de exemplu, atunci investitorii vor alege să investească. Dar mai există și o altă problemă. Pe lângă problemele pe care le-am menționat, Grecia nu este o economie uh, deschisă, mică, ci este o economie mică închisă. Cu alte cuvinte, una dintre probleme e că a trebuit să facem tranziția de la bunuri necomerciale la, la bunuri sau servicii comerciale. Și am răspuns la întrebarea domnului Bulman. Dar o parte importantă din uh, strategia de dezvoltare este să uh, investim mai ales în bunuri comerciale. Și cred că e un răspuns uh, pentru noi. Deci să înfăptuim reforma uh, sistemului financiar, să investim în noi uh, instituții, să apoi uh, să încurajăm activitatea IMM-urilor și așa mai departe. Dacă există o diferență între abordarea guvernului precedent și a, a acestuia, diferența e următoarea. Guvernul dinainte, în mod evident, era mai neoliberal decât noi, avea o abordare care spunea că dacă scad salariile și dacă se flexibilizează uh, relațiile de muncă, atunci vor sosi și investițiile. Și aici uh, s-a ratat. Și de aceea a doua parte a întrebării dumneavoastră este foarte importantă. Da, trebuie să identifici niște sectoare. Nicio economie uh, pe care o cunosc eu uh, după al doilea război mondial și am fost uh, profesor de economie, nicio economie nu a spus că dacă scad serviciile și dacă ai o piață a muncii flexibilă, vor veni investitorii automat. Ai nevoie de o strategie bine gândită care să elimine uh, aglomerările, care uh, investește, de exemplu, în, uh, în uh, energie și așa mai departe. Japonia și alte economii au optat pentru o astfel de strategie de dezvoltare și s-au dezvoltat repede. Deci trebuie să ai o strategie de dezvoltare, să identifici domeniile în care vrei să investești ca priorități, nu interzici investiții în celelalte domenii, dar cel măcar ai un cadru. Mm, investitorii uh, gândesc uh, toți la fel, deci investesc dacă și uh, celălalt investitor investește. Deci avem nevoie de un cadru administrativ, de instituții care să se ocupe de astfel de probleme. Și cred că le vom, vom obține aceste instituții pe următorii doi ani. Mulțumesc, Eva Paunova, PPE. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența. Aș dori să mă refer la câteva puncte. În primul rând, ați uh, crescut, uh, nu ați, uh, ați crescut taxele, însă nu ați crescut rata colectării taxelor, rata care a scăzut în 2015 în comparație cu 2014 cu 1 până la 2%. Deci mă întreb cum, ce se întâmplă uh, de fapt. Pentru că chiar dacă ați sporit taxele, colectați uh, tot mai puține venituri la, la buget. Apoi, din punctul de vedere al privatizării, după cum a menționat colegul meu Tom Fan de Candelare, din răspunsul, răspunsul dumneavoastră nu a fost foarte clar când vine vorba de programul de privatizare respectați uh, personal programul uh, anterior, uh, pentru că, într-adevăr, se înregistra câteva progrese. Există câțiva colegi eh, dumneavoastră din guvern care nu susțin acest program de privatizare și aș dori să vă întreb în ce tabără vă situați, pentru că privatizarea este o parte esențială a programului negociat. Și apoi, eu vin dintr-un stat membru al Greciei, din Bulgaria, și în ultimele două săptămâni frontiera cu Grecia a fost închisă datorită protestelor uh, agricultorilor uh, eleni și guvernul elen nu a făcut nimic pentru a pune capăt, capăt acestor uh, proteste. În ultimii ani am oferit sprijin uh, partenerilor noștri eleni, uh, atât la nivelul relațiilor bilaterale, dar și pe plan uh, european. Uh, și aș dori să întreb când veți da dovadă de aceeași uh, încredere față de partenerii dumneavoastră europeni. Să credeți că și noi suntem partenerii dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, nu aș dori să mă refer la a treia întrebare. Au avut uh, loc proteste majore legate de reforma pensiilor, am ales calea dialogului, care s-a dovedit că funcționează până la urmă. Foarte mulți Fermierii au înțeles că reformele făcute de noi uh, vor reprezenta o îmbunătățire pentru agricultorii cei mai uh, săraci, ceea ce a dus la reducerea protestelor. Deci am rezolvat această situație. Nu cred că o abordare mai agresivă față de agricultori s-ar fi bucurat de succes, ar fi supărat și mai mult oamenii. Argumentele funcționează întotdeauna și dacă dispui de argumente bune, vei convinge oamenii uh, în mod evident ne pare rău pentru impactul negativ uh, asupra Bulgariei, însă intenția noastră a fost să rezolvăm situația prin dialog, prin uh, păstrarea coeziunii uh, sociale, prin convingerea oamenilor de argumentele noastre. În ceea ce privește taxele, aveți, de fapt, nu aveți dreptate. Colectarea a fost redusă față de anul trecut, însă și creșterea economică a scăzut. Însă, veniturile la buget sunt mai mari, deci ne-am depășit obiectivul din, obiectivul din acest punct de vedere și, în al doilea rând, s-a colectat mult mai bine taxa pe valoare adăugată, mai ales în ultimele 3-4 luni și la sfârșitul, începând de la sfârșitul verii trecute. M-ați întrebat când urmează să reducem taxele. Instituțiile ne spun un lucru foarte rezonabil ne spun următorul lucru. Există aceste rate reduse de TVA pentru insule. Și acest lucru este un mod foarte ineficace de a proteja pe cei uh, vulnerabili. De ce să nu uh, uh, renunțați la tratamentul special și să înlocuiți cu abordare um, coordonată comună pentru uh, insule. Și aceasta este strategia noastră. Am acceptat această propunere, am uh, introdus o măsură neacceptată de guvernele anterioare de a um, elimina treptat rata TVA redusă pentru insule. Acest lucru va simplifica sistemul colectării TVA-ului, ceea ce ne va permite la un moment dat reducerea uh, cotei TVA în totalitate la, la un moment dat. În legătură cu subiectul privatizării, nu știu de ce afirmați că facem atât de puține lucruri. Guvernul uh, anterior a, uh, cu atitudine neoliberală a avut avut la dispoziție 5 uh, ani de ani pentru a privatiza porturile, uh, aeroporturile. Tocmai am privatizat un aeroport, uh, un aeroport regional pentru, pentru o societate germană, de asemenea Fraport, o altă societate comercială este prezentă în Grecia în aeroporturi. Trebuie să ținem cont de diferite aspecte externe, însă sunt criticat de cele mai multe ori că mergem prea repede înainte cu privatizarea și nu prea încet. Și angajamentul nostru este de a respecta cele convenite în memorandumul încheiat. Și, de fapt, în discuțiile purtate cu instituțiile, inclusiv cu femeiul, nu se manifestă plângeri legate de privatizări. În anumite în anumite circunstanțe există întârziere, anumite alte aspecte ar fi putut să fie organizate mai, mai bine, însă sunt aspecte de ordin secundar, nu de ordin primar. Mulțumesc, domnul Mavridis, din partea uh, socialdemocraților. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că a fost schimbată ordinea vorbitorilor sau nu? Da, la cererea grupului dumneavoastră, care este și uh, este grupul din care fac parte și eu. Domnule uh, Tsakalotos, voi continua în, uh, în limba elena. Domnule Tsakalotos, bine ați venit la Comisia Econa Parlamentului European. Am trei întrebări scurte pentru dumneavoastră. În primul rând, ce se întâmplă cu durabilitatea datoriei? Eu am asistat la dezbaterea referitoare la datoria suverană a Greciei aici în Parlamentul uh, European și înțeleg că dacă nu vom rezolva această problemă, nu uh, temelia sistemului viitor nu va fi una solidă. Și apoi, cum, vor fi, cum va fi uh, afectată economia elenă, obligațiunile elene, dacă se va pune capăt politicii de relaxare monetară. Aveți vreun studiu în acest uh, sens sau nu? Apoi trec la creditele neperformante și sistemul bancar. De curând, în uh, comisia noastră, ne-am întâlnit cu președintele BCE, domnul Mario Draghi. Există o nouă măsură referitoare la uh, activele bancare care pot fi achiziționate de Banca Centrală Europeană prin intermediul unor obligațiuni speciale, considerați că aceasta ar fi o măsură bună și apoi cum vă, putem, cum, cum vă poate ajuta mai mult Parlamentul European. În legătură cu ultima întrebare. Cred că prin crearea grupului de lucru, sprijinul Parlamentului European este unul uh, decisiv. Sper că acest grup de lucru își va desfășura cât mai eficace activitatea și pentru că el va, își va aduce o contribuție importantă. În general, cred că Parlamentul European eu, ca și european, și ca democrat am fost întotdeauna convins că procesul uh, Monet uh, are un, uh, aduce cu sine un risc, pentru că îi lipsește puțin legitimitatea democratică. Și noi, eu și guvernul Elen, ne dorim ca Europa să meargă în această direcție de democratizare. În ceea ce privește durabilitatea datoriei. Nu, am nu am început în negocierea datoriei, restructurării datoriei. Știți uh, că se discută mult dacă ar trebui să ne concentrăm asupra capitalurilor existente sau a fluxurilor. Știți că femeiul se concentrează mai mult pe necesitățile uh, um, pentru finanțarea creșterii economice, ceea ce este o idee interesantă, însă aveți dreptate, trebuie să examinăm problema sustenabilității datoriei și aveți dreptate. Uh, oamenii investitorii nu vor veni dacă consideră că țara în care vor investi nu este uh, durabil, nu este sustenabilă. În ceea ce privește relaxarea monetară, Tema este mult mai, mult mai dificilă, însă semnalul respectiv ar fi unul important. Cred că ce are nevoie Grecia atât din partea Fondului Monetar Internațional, dar și din partea altor instituții internaționale este că lucrurile încep să funcționează. Un sondaj din Grecia, în urmă cu, cu câteva săptămâni, au, uh, ne-a arătat că, că da, toți acești oameni consideră că anul 2016 va fi mai dificil din punct de vedere economic decât anul 2015. Deci, dacă uh, Banca Centrală Europeană ar include Grecia în programul său de relaxare uh, monetară, indiferent de impactul economic pe termen lung, ar avea și o importanță simbolică majoră. În legătură cu creditele neperformante, guvernul elen, pentru a răspunde îngrijorărilor Băncii Centrale Europene și a Fondului Monetar Internațional, discută cu toate părțile implicate. Desigur, uh, mecanismul unic de supraveghere va impune obiective stricte din punct de vedere al uh, reducerii acestor credite. Guvernul Elen a impus deja uh, măsuri, reforme majore, am creat noi instituții pentru intermediarii financiari, am discutat transferul activelor respective Însă punctul cheia, în următoarele două, trei săptămâni, pe măsură ce vor fi încheiate negocierile, va fi reprezentat de mesajul transmis pieței, conform căruia băncile în sine, Banca Centrală uh, Elena, guvernul Elen au o strategie comună care să ducă la reducerea nivelului creditelor neperformante, că există un proces foarte clar. Nu cred că este o temă care ține de uh, stânga sau de dreapta aspectului politic. Dacă există uh, bănci, așa numite bănci zombie, acestea nu vor investi în noi idei, în noi societăți comerciale și așa mai departe. Mulțumesc, Siegfried Mureșan, din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Este evident că Grecia în următoarele luni și următorii ani are nevoie de creștere economică și pentru acest lucru trebuie să-și recâștige uh, competitivitatea, trebuie să recâștige încrederea investitorilor internaționali, pentru că eu sunt convins că locurile de muncă sunt create în sectorul privat, mai ales într-o economie ca cea a Greciei, după cum a spus și dumneavoastră, cu un sector privat atât de mic în comparație cu sectorul public. Deci aș dori să vă întreb ce putem face pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei, pentru a atrage mai mulți investitori și am câteva întrebări concrete. Care sunt uh, reformele propuse pentru a îmbunătăți mediul de afaceri uh, din uh, Grecia, pentru a stimula mai mult crearea unor noi societăți comerciale, a încuraja start up urile Și aș dori să aflu care sunt măsurile preconizată pentru a reduce povara birocratică, pentru a simplifica viața întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor, întreprinzători în relațiile pe care le au cu autoritățile publice alene. Vă mulțumesc! Agenda noastră este foarte uh, încărcată din acest punct de vedere. Sunt elemente care țin mai degrabă de Ministerul Economiei, nu neapărat de cel al finanțelor, însă am simplificat lucrurile foarte mult. Uh, Um, înainte pentru a primi autorizația nu de a începe întreprindere mică și mijlocie, dar un, uh, un simplu magazin în care vindeai țigări și câteva alimente, aveai nevoie de uh, foarte multe autorizații și am schimbat situația în mod radical se cer mult mai puține uh, autorizații. A fost a apărut această idee a unui ghișeu unic unde pot fi rezolvate toate, toate lucrurile importante și încercăm să simplificăm procesul obținerii autorizațiilor. Și cele spuse de mine referitoare la uh, reguli uh, ușor de înțeles de toată lumea în Grecia, care să nu se schimbă de la o zi la alta, trebuie înțeles în acest context. Trebuie să spun că sistemul anterior nu era lipsit de eficacitate. Sistemul anterior făcea parte din modul în care se făcea politică în Grecia și există o legătură cu administrația publică. În fiecare zi am un șef de cabinet care mi-aduce diferite hârtii de semnat și un lucru pe care trebuie să-l semnez în fiecare dimineață este uh, transferul unei uh, asistență dintr-un oraș din nordul Greciei, Alexandria, într-un alt oraș, Alexandropolis, și trebuie să semnezi această hârtie. Este uh, ineficient? Nu, pentru că dacă nu ar semna, cineva va veni de ce nu a, de ce nu a semnat acest uh, document. Uh, și există argumente, asistenta respectivă are uh, mai mulți membri ai familiei, 20-30, care au votat întotdeauna cu dreapta sau cu stânga și așa mai departe. Deci, um, un motiv pentru care uh, guvernul actual se va descurca mai bine este că nu mai face parte din acest sistem, care nu era un sistem uh, ineficace. Uh, trebuia să, trebuia să te adresezi multor uh, oameni pentru ca lucrurile să funcționeze și așa funcționa acest sistem uh, clientelar. Există un cuvânt, Elen Rusfreti, care descria schimbul de favoruri în acest sistem și pentru a pune capăt acestui sistem din administrația publică, pentru a ușura uh, viața startup-urilor, trebuie să, puneți, să pui capăt sistemului. Simplificarea numărului de autorizații a celor care oferă, emit aceste uh, uh, autorizații este uh, partea acestui proces. Mulțumesc, Pervanș Perez, din partea grupului SND. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule ministru. Sunt aici în primul rând. Uh, și am două întrebări. În primul rând, am fost foarte uimită să văd că atunci când s-a negociat memorandumul, s-a acordat mare atenție TVA-ului. Și uh, anume dacă trebuie să se uh, colecteze TVA pe insule, dar pe nimeni nu a interesat dacă TVA-ul se și plătește. Deci chestiunea colectării TVA atunci când pe insule multe tranzacții se fac în numerar, Aș vrea să știu dacă vă preocupă și ce progrese vedeți în acest domeniu. Și în al doilea rând, discutând cu interlocutorii elene, avem unor impresia că există o întreagă parte a populației uh, elene care e interesată de reformă și care ar putea să fie un sprijin pentru acțiunea guvernului ca să se meargă spre reforme. Aș vrea să știu care e capacitatea dumneavoastră de a mobiliza acești agenți ai reformei. Ca să, nu ca să se complacă ca observator, ci să faciliteze realmente reformele pe care vi le cere Europa acum. Mă gândesc la federații de IMM-uri, la tot soiul de intermediari care ar fi interesați, de exemplu, să ram, să li se rambuseze TVA-ul și deci TVA-ul să fie plătit din capul locului. I'll focus more on this. Am să mă concentrez mai degrabă pe a doua parte a întrebării decât pe prima, pentru că la prima parte cred că am răspuns. Sunt de acord. Principala problemă în Grecia este colectarea taxelor și dacă acest lucru s-ar face bine, cred că se pot reduce uh, ratele impozitelor. Deci colectarea este vitală și am creat foarte multe instituții. Guvernul a lucrat din greu pentru acest scop, pentru că este o cheie a supraviețuirii noastre. Să avem un program social, uh, să facem mai multe pentru combaterea sărăciei la copii, pentru alocațiile de copii. Totul va depinde de uh, colectarea sporită a impozitelor și deci pe o uh, sporire a bazei fiscale, mai ales uh, dat fiindcă în Grecia în ultimii 30-40 de ani, uh, în timpul crizei, uh, bogații au plătit uh, taxele mai mult sau mai puțin voluntar. Deci acest lucru trebuie rezolvat o parte cheie a întrebării dumneavoastră este partea a doua și mi se pare o întrebare fascinantă. Chiar am cercetat și eu acest subiect. Pentru că eu cred că așa se pot schimba lucrurile prin um, însușirea reformelor de către diferiții actori. Veștile proaste, și nu o să vă ascund acest lucru, este că există oarecare saturație de reforme. Domnul Corea, secretarul general OCDE, a ținut un discurs anul trecut în care spunea că reformele trebuie să fie făcute într-un anume ritm și într-o anumită ordine, pentru că trebuie să aștept să fie absorbit un prim set de reforme până să aplici un al doilea și un al treilea set. Orice economist știe acest lucru. Ordinea reformelor este o parte esențială a succesului lor. Și unul din motive pentru care profesori importanți de dezvoltare ca Tony Rack și Danny Roderick spun că uh, Corea s-a descurcat mai bine decât Pakistan sau Brazilia după război, uh, este tocmai pentru că s-au uh, ocupat direct de chestiunile de egalitate și echitate, ca toată lumea să vadă că are ceva de câștigat din dezvoltare. Deci e un subiect foarte important. Uh, și mai important decât atât este un lucru pe care l-ați spus la modul implicit în întrebarea dumneavoastră și anume că este nevoie de agenți activi în societate care să nu doar să suporte reformele, ci să se implice activ în ele. Și un efect pozitiv al crizei uh, cum zice Nice, e un bine în fiecare rău, este că, de exemplu, oamenii își folosesc mai mult cardurile pentru că sunt controle de capitale. ce este un efect derivat pozitiv. Și un altul este economia socială. Nu știu, după numele dumneavoastră, cred că sunteți franțuzoică, dar toată lumea în Franța știe că economia socială ajunge la 20-25% din PIB. Ce se întâmplă în Grecia? Oamenii s-au organizat singuri și au făcut uh, cooperative, prăvălii sociale, clinici sociale. S-a organizat, de exemplu, pentru vânzarea de produse. În Creta, de exemplu, uh, se produc legume pentru Europa de Nord. Dar uh, europenii de Nord țin mult la cum arată Um, legumele și legumele mai mici nu merg la vânzare, se vând în cooperative mai mici, deci uh, s-au făcut multe astfel de uh, proiecte și cred că succesul planului de dezvoltare uh, ține de asta. Nu poate să fie doar dezvoltare străină sau investiții străine directe. Trebuie să fie implicați oamenii și oamenii să fie entuziasmați de existența unor perspective. Să nu fie doar uh, cooperative în agricultură, pot, avea, pot exista cooperative de IT, de vânzare de software și așa mai departe. În, interes, în Grecia este un interes foarte mare legat de furnizarea de informații libere. Deci sunt multe lucruri de genul acesta. În uh, Grecia există acest sentiment că oamenii se implică și încearcă să găsească um, soluții la probleme și nu așteaptă totul doar de la stat sau doar de la sectorul privat, ci fac și ei ceva. Și e foarte important pentru că așa se răspândește sentimentul de cooperare, societatea civilă, dezvoltarea capitalismului social. Capitalul social e un produs special, nu e ca roșiile. Cu cât ai mai puțin, cu cât mănânci mai multe roșii, cu atât rămâi cu mai puține, dar în domeniul social, cu cât cooperezi mai mult, cu atât vei avea un rezultat mai pozitiv. Mulțumesc! Mai avem timp pentru o rundă rapidă de intervenții spontane, poate cu întrebări mai scurte și răspunsuri mai scurte. Pablo Salba, în primul rând, la PP, vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să pun două întrebări, domnule președinte. Țara mea, Spania, a avut anul trecut uh, creștere de 3,2%. Dacă comparăm cu alte state din zona euro care au avut creștere de 1%, țara mea stă foarte bine și acest lucru se explică prin reforme. La sfârșitul lui 2014 Grecia era pe calea creșterii, dar la începutul lui 2015 știm cu toții ce s-a întâmplat reformele s-au oprit și economia a intrat în haos. Dar nu vreau să dau vina pe nimeni. În conformitate cu datele de la Banca Greciei, sărăcia a crescut în 2015 față de alți ani. Și deci întrebarea mea este următoarea. Credeți că ați ratat o șansă extraordinară anul trecut care v-ar fi permis să reduceți sărăcia și să evitați ce s-a întâmplat anul trecut. Ați învățat niște lecții din ce s-a întâmplat și apoi în legătură cu Elstat am o întrebare, Autoritatea Statistică din Grecia. Vreau să vă întreb uh, dacă știați uh, ceva despre aceste acuzații că s-ar fi făcut presiune asupra unei anumite persoane. La el stat vă referiți. Da, a doua mea întrebare se referă la Institutul Statistic, cred că Elstat se numește. Care este situația după demisia președintelui Elstat? Unii spun că s-au făcut presiune asupra lui. Dacă ne puteți da mai multe informații, v-aș fi recunoscător. Mulțumesc. Otherwise we don't have the time. Elisa Ferreira. Luăm mai multe întrebări odată. Elisa Ferreira. Very much. for- Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, a fost extrem de interesant și am o întrebare uh, legată de două elemente. În primul rând, există părți din programul pe care trebuie să-l respectați, pe care ați dori să le modificați din perspectivă calitativă? Din perspectivă calitativă, cum ar fi să aveți un model bazat pe export, cu salarii mici, într-o țară care s-a schimbat complet și sunt de acord cu dumneavoastră, ca să aveți condiții de reformă. Deci sunt subiecte calitative. În al doilea rând, care este acum calea critică în uh, legătură cu toți acești giganți, pentru că aveți femeiul, BC-ul, care este calea pentru dumneavoastră cea mai bună și cum vă putem ajuta? Și ultima întrebare, domnul Gramaticakis. Ευχαριστώ Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, mi-a plăcut discursul dumneavoastră. A fost sobru și cred că voi, economiștii, sunteți ca noi. Eu sunt profesor de fizică și foarte adesea economiștii sunt aroganți. Dar nu că nu ați fost arogant, ați fost optimism, optimist și optimismul cam lipsește de obicei. Ați spus că peste câteva luni lucrurile se pot ameliora, dar, domnule ministru, cum puteți uh, explica faptul că la ora actuală există un sentiment de disperare în rândul populației din Grecia? Ei nu sunt deloc uh, plini de speranță. Și uh, poate că competențele guvernului nu sunt atât de bune sau poate că ceea ce numiți noastră economia reală nu merge foarte bine. A fost o întrebare foarte scurtă și acum chiar ultima. hyvistä puheenvuoroista. De la doamna Rohone Lerner, mulțumesc pentru comentarii. Domnul ministru a spus că bogații din Grecia plătesc uh, taxele pe bază voluntară. În statele nordice avem uh, viziunea că taxele trebuie să corespundă cu posibilitățile fiecăruia. Cum e posibil ca taxele să fie facultative pentru bogați? Care e justificat? I'll take the questions in the reverse order. Am să iau întrebările în ordine inversă, spune domnul Zacalotos. Scrie în Constituția Elenă că trebuie să plătești impozite în funcție de posibilitatea de a le plăti. Dar sistemul politic, ă, așa cum spunea un coleg, Ministerul, Ministrul Economiei, deci sistemul politic avea un fel de uh, evaziune fiscală legalizată. Deci în cei 10 ani dinaintea crizei elene, cheltuielile publice elene erau uh, la nivelul mediu din Uniunea Europeană. Sigur că uh, se poate discuta mult despre calitatea cheltuielilor publice, sigur, nu vreau să zic că nu e așa, dar stăteam departe de media europeană la venituri, eram la 6-7% din, media, <laughs> din media europeană la veniturile uh, la bugetul de stat. Și nu se plăteau taxe pentru că partidele și cei de la conducere dădeau ceva în schimb uh, clasei de mijloc uh, și clasei de mijloc superioare. În SUA se făcea același lucru prin credite și de aceea în SUA am avut o problemă de datorie a sectorului privat, iar în Grecia o problemă de datorie a sectorului public. Dar ambele subiecte au de-a face cu o problemă reală, și anume că sistemul nu a oferit suficientă creștere și suficiente locuri de muncă ca să se creeze un consens în privința datoriei, fie că e publică sau privată. Haideți să spunem că economiștii sunt cei mai aroganți sau ar putea fi dacă n-ar fi avocația aceea. Eu așa zic. Da, ca să vă răspund la întrebare. Am pierdut 25% din PIB. E fără precedent în uh, vremuri de pace. E pur și simplu de necrezut. 25% din PIB pentru o țară este enorm. Nu știu cum sună pentru cei care nu sunt economiști, dar uh, dacă vă, își dau seama cât de mult înseamnă. Și există, așa cum am spus eu, această saturație de reforme. Guvernul a tot spus că vin reforme, că urmează reforme și nu au urmat, de fapt. De aceea e atât de greu să se finalizeze programul și să, se, uh, să revină instituțiile la normal cât de repede se poate. Și în al doilea rând, trebuie ca reformele să fie făcute într-o anumită ordine și uh, cu asta vă răspund la întrebare, pentru că e foarte important acum, după ce încheiem prima revizie, să trecem la o agendă de dezvoltare și cred că instituțiile sunt de acord, ca să fiu cinstit. Cred că și-au dat seama acum că există uh, o adaptare fiscală, că vrem să avem o datorie sustenabilă și ați spus uh, că Trebuie să ajungem pe o cale critică care să ne ducă undeva, într-adevăr. Pentru asta trebuie să rezolvăm toate aceste probleme și de aceea spuneam că guvernul grec trebuie să fie ca o vulpe și să se priceapă la multe lucruri mărunte decât la unul singur și atât. Administrația publică și toate celelalte lucruri pe care le-am menționat. În legătură cu el stat, a, acolo erați. În legătură cu el stat, Persoana care era anterior la conducere a avut niște procese și de aceea a demisionat mult înainte să fie ministru de finanțe și din acea cauză s-a creat un panel internațional și este unul diferit de panelul pe care l-am menționat mai devreme, unde optam să aleg dintre trei candidați, dar acest panel internațional a propus o singură persoană și cred că toată lumea a susținut acea persoană în unanimitate. Am auzit lucruri extraordinare despre acest candidat și deci uh, cam așa uh, încercăm acum să rezolvăm problema clientelismului din sistem. Acest nou secretar general a fost ales foarte transparent. Eu nu aveam decât dreptul de a prezenta o argumentație justificată de a alege pe altcineva, dar nu a fost cazul să intervin pentru că toată lumea a fost de acord că e un candidat uh, foarte adecvat și singura uh, mea influență a fost că eu mi-am dorit ca Elstat, și asta spun mai mult pentru că sunt profesor universitar decât ministru de finanțe, uh, Elstat nu se considera o instituție publică cu o datorie publică, acționa foarte mult în secret, nu prezenta statisticile, avea mulți studenți de mei care mergeau la Elstat să ceară date și trebuiau să treacă printr-un sistem birocratic foarte complicat ca să le obțină pentru tezele de master sau de doctorat și așa mai departe. Și practic eu am rugat uh, acel panel să găsească o persoană care să aibă această viziune că statul e o instituție publică care oferă un serviciu public de stat. Asta a fost mica mea influență și a fost o intervenție din partea unui profesor mai mult decât a unui ministru de finanțe. Dar da, cred că este important ca instituțiile publice să ofere servicii pentru cercetători, pentru sectorul privat, pentru universități, sigur păstrând confidențialitatea la nevoie, dar uh, numai unde este nevoie. Sunt lucruri pe care le-am învățat din ce am făcut, sigur că am și făcut și greșeli. Mi-amintesc când eram în ianuarie la guvernare, numai un singur ministru din tot guvernul mai fusese înainte într-un guvern. Guvernul din ianuarie, numai vicepremierul mai uh, avea experiență de guvernare. Deci, nu știu. Dacă puteam face lucrurile mai bune, totdeauna se poate mai bine. Dacă credeam că avem nevoie de o schimbare, că poporul elen avea nevoie de o schimbare și noi am vrut să susținem o altă poziție și am vrut să recreăm un echilibru. Și cred că cu asta vă răspund uh, la întrebare. Noi am încercat să reechilibrăm acest program, să introducem mai multe chestiuni importante pe plan social și mai multe legate de dezvoltare. Și cred că a fost foarte bine și cred că a fost un compromis. Dar uh, acordul mm, valorează practic ce faci din el. Și văd că mm, cel care a pus întrebarea a plecat deja din sală, m-a întrebat cineva dacă oamenii cred în el. Cred că sunt mulți oameni la guvernare care cred că se poate face ce e mai bine pe baza acestui acord și uh, putem să scoatem Grecia din uh, această mlaștină. Mulțumesc foarte mult, domnului ministru. Tsakalotos. Eh, Domnului ministru Tsakalotos, trebuie să vă spun că a fost eh, clar eh, unul din cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun dialog monetar de până acum. A fost foarte util și foarte interesant și cred că e limpede pentru toți cei prezenți în sală că până la urmă Grecia chiar vede lumina de la capătul tunelului și ar fi irresponsabil ca uh, oricine ar fi să uh, deturneze acest proces. Cred că vom avea discuții interesante cu femeiul, pentru că mie mi s-ar părea irresponsabil ca acest proces să fie deturnat prin cererea de măsuri fiscale suplimentare. Așadar, mulțumesc foarte mult! Da, ne vom întâlni uh, la grupul de lucru săptămâna viitoare și vom avea o misiune la Atena la sfârșitul lunii. Vă mulțumesc! Ne întâlnim din nou la Econ 16-17